viitor documente oficiale. Este o recomandare pentru a doua lectură. Fără a mai continua, îi dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai mult de câteva milioane, sute de milioane de cetățeni europeni trăiesc într-o altă țară pentru a se căsători, pentru a declara nașterea unui copii, pentru a avea un extras de cazier judiciar, trebuie să facă față unor uh, demersuri uh, care țin foarte mult și care pot să și coste foarte mult trebuie ca aceste documente să fie însoțite de o ștampilă pusă de o autoritate, adică apostilă, și trebuie să apară și o traducere autorizată, altfel uh, documentul nu este valabil. Și totuși circulația liberă, libera circulație este un drept fundamental al cetățeniei europene. Nevoia de a concretiza cetățenia europeană a fost uh, scoasă în evidență de programul de la Stockholm în 2009 și pentru a întări încrederea în spațiul european de justiție, se preconizează un plan de acțiune în care se pune problema abolirii apostiliei. Și acum, la șapte ani după acel moment, aproape că am reușit. Regulamentul acesta privind simplificarea circulației documentelor publice este un pas mic pentru a ușura aceste, acești pași pentru că abolește apostila pentru documentele de stare civilă, căsătorie, parteneriat, naștere, certificat de deces, certificat de naștere, certificat de reședință, drepturi electorale și absența cazierului judiciar apar formulare, formulare în mai multe limbe, limbi care vor permite cetățeanului să facă economie la traducerea certiv autorizată. Textul prevede utilizarea unei platforme unice, care este un sistem de schimb de informații direct între diversele autorități. De asemenea, astfel, dacă o, un stat are îndoieli privind autenticitatea unui document, poate direct să intre în contact cu autoritatea competentă pentru a verifica veridicitatea documentelor. În momentul în care platforma va funcționa corect, în termenul prevăzut, ea va îmbunătăți foarte mult uh, detectarea fraudelor. E vorba de un termen de 2 ani și jumătate înainte de a intra în funcțiune. Este necesar însă ca sistemul să fie pus la punct și este necesar ca cetățenii să fie informați. Ne-am bătut în Parlament pentru uh, a face față, pentru a obliga statele membre și Comisia ca să-și asume această obligație. Trebuie să, ca cetățenii să fie ținuți la curent de abolirea apostilei, ca și de existența acestor formulare în mai multe limbi care sunt mai puțin costisitoare decât traducerea uh, uh, autentificată. Costul acestor formulare nu trebuie să depășească costul documentului inițial. Vreau să pun accentul pe clauza de revizuire. Un raport al Comisiei trebuie să spună exact cum se pune în aplicare acest regulament și, de asemenea, să vadă dacă se poate elimina apostila și pentru alte documente. Comisia și Parlamentul uh, și-a dat acorduri, dar uh, am fi vrut să mergem mai departe și să includem un număr mai mare de documente pentru aplicare, mai ales uh, documente referitoare la statutul juridic al întreprinderilor sau diplomele și certificatele de studii sau statutul persoanelor handicapate. Din păcate, toate aceste ambiții ale noastre au ajuns în planul al doilea, așa numai în clauza de revizuire. Dar sunt sigură că Parlamentul va fi vigilent și va uh, sta cu ochii pe modul în care este pus în aplicare acest regulament. Mulțumesc și acum dau cuvântul și o salut pe doamna comisar Iaurova, care este în sală. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Mr. President, Domnule președinte, stimați membri, libertatea de circulație dă pentru milioane de oameni din Uniunea Europeană oportunități fără precedent, relații transfrontaliere de afaceri se dezvoltă, 14 milioane de cetățeni, și am auzit această cifră deja, sunt rezidenți într-un, membru, într-un stat membru care este altul decât statul lor membru de origine. 13% din uh, mariaje sunt internaționale și 50% din IMM-uri sunt implicate în activități transfrontaliere. Mă aștept ca aceste numere să continue să crească. Această propunere uh, va face viața a milioane de cetățeni și de întreprinderi mai ușoară, eliminând birocrație inutilă și costisitoare. Iată, după trei ani de negocieri intense, Votul noastră de mâine va ajuta Uniunea să facă încă un pas important. Poate că nu o să ajungă știrea pe prima pagină ziarelor, dar mulți oameni vor uh, ofta ușurați odată ce acest regulament va intra în vigoare. Astăzi, când oamenii se mută într-o altă țară europeană, și vor să înregistreze, de exemplu, o naștere, să se căsătorească, să-și înregistreze o casă sau să ceară rezidență autorităților naționale. Autoritățile naționale cer copii certificate, traduceri certificate și uh, ștampilate sau apostilate. Aceasta consumă timp, este costisitor și perfect inutil. Și asta uh, se aplică unei game foarte largi de situații de viață. Pe baza principiului uh, încrederii comune, regulamentul elimină cerința de a autentica documentele publice prin apostilă și simplifică obligațiile legate de copiile uh, conforme și de traducere. De asemenea, uh, introduce standard, formulare standard multilingvistice și întărește lupta împotriva documentelor false, stabilind un sistem de cooperare între statele membre. Parlamentul a fost un susținător puternic a acestui regulament încă de la început. Aș vrea să aduc un omagiu domnului Rapcai, care a adunat o majoritate solidă la prima lectură în legislatura precedentă și vreau de asemenea să mulțumesc domnului Delvo și raportorilor din umbră care au negociat cu uh, mare pricepere compromisul final cu Consiliul. Nu a fost ușor, dar acum avem un compromis echilibrat. Regulamentul acoperă câteva zone de relevanță imediată pentru majoritatea cetățenilor, în special statutul lor, privind statutul lor civil. Cu toții am fi preferat uh, o, un domeniu de aplicare mai mare al regulamentului, care să introducă și alte zone pentru cetățeni și documente utile pentru întreprinderi. Mulțumită hotărârii Parlamentului, regulamentul prevede o revizuire timpurie a domeniului de aplicare. Această revizuire timpurie va permite Comisiei să examineze posibilitatea de a include în domeniu alte zone, cum ar fi rapoarte de educaționale, probleme legate de dizabilități, statut juridic și reprezentarea companiilor. De asemenea, Parlamentul s-a asigurat că taxele pe care statele membre le pot cere cetățenilor pentru un formular standard multilingvistic trebuie să fie rezonabile și că statele membre îi vor informa pe cetățenii legătură cu drepturile lor prin intermediul uh, site-urilor web și uh, prin contacte individuale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisar, și acum dăm cuvântul grupurilor politice. Pentru Partidul Popular, domnul Radev. Aveți cuvântul două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport. Asta pentru că datorită eforturilor depuse de doamna Delvo, avem acum acest text de compromis. Vă asigur că statele membre nu au cedat Tocmai de aceea textul pe care îl avem acum uh, este un mare succes pentru Parlamentul European și pentru cetățenii europeni. Pe care aceasta vom ușura și mai mult libera circulație și uh, vom uh, elimina o serie de poveri administrative. să renunța prin acest document la apostilă, la documentele legalizate, uh, Și toate aceste noi caracteristici se aplică unui set foarte larg de documente oficiale. În plus, administrațiile statelor membre vor putea verifica autenticitatea anumitor documente. Astfel se va reduce riscul de fraudă. Formularele standardizate în mai multe limbi, la rândul lor, vor ușura viața cetățenilor europeni va, vor ajuta la economisirea timpului. Data viitoare, când vom discuta regulamentul acesta, ar trebui să lărgim domeniul de aplicare și ar, ar trebui să includem aici mai multe documente, spre exemplu, uh, diplome de absolvire, documente ale companiilor, etc. Regret faptul că statele membre nu au acceptat poziția noastră și iată, aceste documente nu se, sunt incluse în domeniul de aplicare al regulamentului. În concluzie, aș vrea să spun că, din punctul meu de vedere, statele membre ar trebui să aibă mai multă încredere în noi. Data, viitor, data viitoare ar trebui să includem mai multe documente în, documentul, în, do, în uh, domeniul de aplicare a regulamentului. Urmează doamna Geringer de Odenburg în numele socialiștilor și de, democraților. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. Peste 12 milioane de cetățeni studiază sau lucrează în afara țărilor de origine și încearcă să se bucure de dreptul lor la liberă circulație. În fiecare an, mii de documente oficiale trebuie să fie legalizate, astfel încât să fie acceptate oficial în alte țări. În acest context este foarte important că am simplificat procedurile și formalitățile pentru cetățenii care se deplasează în străinătate. Introducerea unor formulare oficiale în mai multe limbi și pentru documentele acestea includ documente care se referă în primul rând la domiciliu sau reședință, la absența cazierului judiciar, ceea ce va ușura viața cetățenilor care se deplasează în altă țară. Salut faptul că regulamentul include și o clauză de revizuire care în viitor s-ar putea să extindă lista de documente, ținând cont de faptul că uh, certificatele, diplomele și alte documente care sunt valabile pentru firme nu au fost incluse în domeniul de aplicare al regulamentului. Noul regulament va simplifica și va ușura deplasarea cetățenilor care vor putea să folosească aceste nouă documente și o uh, laud pe raportoare pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult în numele ECR-ului. Domnul Джамбацкий, un minut și jumătate. Господин Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să subscriu la felicitările transmise doamnei Delvo pentru negocierile îndelungate și foarte dificile cu grupurile politice și pentru că a realizat uh, un uh, rezultat atât de satisfăcător uh, pe un dosar atât de important pentru cetățenii europeni. Nu doar că acesta elimină formalitățile pentru unele documente publice, mai specific cele legate de rezidență, naționalitate, cazier, dar de asemenea elimină povara, dificultățile birocratice absolut inutilă în multe cazuri și eliminarea apostilei este o știre bună pentru că facilitează emiterea unor astfel de documente și armonizarea. De asemenea, susțin puternic introducerea formularului standard multilingvistic european, multilingv european, care va elimina nevoia de apostilă, va elimina costurile birocratice și dificultățile pentru cetățenii statelor membre Uh, în uh, cadrul liberei uh, mișcări și activităților lor cotidiene în cadrul Uniunii Europene. Eliminând aceste poveri suplimentare, va facilita, asta va facilita procesarea și emiterea documentelor. Aș vrea să felicit încă o dată raportarea pentru eficiența negocierilor. Mulțumesc foarte mult. În numele verzilor, doamna Hautala, un minut și jumătate minäkin haluan kiittää rouva Delvota. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei Delvo pentru eforturile susținute, care, iată, s-au concretizat acum. Prin acest regulament promovăm într-o manieră concretă libertatea circulației, dar, din păcate, iată, toate acestea se aplică doar unora dintre documente clauza de revizuire ar trebui să fie folosită de către comisie. Ar fi important ca, spre exemplu, certificatele legate de handicap să fie incluse în domeniul de aplicare a acestui regulament, pentru că, bineînțeles, toți cetățenii europeni ar trebui să aibă posibilitatea de a se bucura pe de întregul de libera circulație. Convenția UNCPD intră mâine în vigoare în uh, Finlanda și uh, mi-ar plăcea ca și Uniunea Europeană să se asigure că legislația sa respectă uh, litera acestei convenții. Mai există un o categorie de documente care ar trebui să fie incluse rapid în acest regulament și anume cele legate de handicap. Mulțumesc! Mulțumim, doamna James, în numele EFDD. Mulțumesc. Scopul acestei legi este să promoveze libera circulație a cetățenilor și întreprinderilor, simplificând acceptarea anumitor documente publice în Uniunea Europeană. Astăzi avem cel mai mare dar pentru cei care ne amenință, activitățile lor fiind cele care vor beneficia și o propunere care va submina securitatea, siguranța națională și va exercita presiunea asupra resurselor noastre. Statutul acestor documente de stare civile care vor fi armonizate sunt cele care asigură deosebirile și care sunt bariere pentru aspecte care trebuie să fie eh, protejate și care să fie de domeniul Guvernului Național de competență cei care vor eh, beneficia de ele vor avea o asemenea eh, abordare valabilă pentru toată lumea. Știm care este, eu știu cât de mult multe pașapoarte britanice uh, au fost uh, furate. De ce să mai adăugăm la uh, ceea ce deja s-a întâmplat, astfel încât să-i ajutăm pe cei care ne amenință? Nu nu știu ce să fac, m-am scărpinat în cap când am auzit de așa ceva, iar scopul lui este prost gândit și este în beneficiu celor care ne amenință și care vor să ne rănească. Deci re, vă recomand să-l puneți la loc pe raf, să-l lăsați deoparte și să nu mai faceți asemenea daruri persoanelor care vor să ne facă rău. E momentul potrivit, locul potrivit, locul nepotrivit, momentul nepotrivit și o propunere nepotrivită. Mulțumesc! Mulțumesc pentru grupul ENF. Doamna Butone, un minut și jumătate. Uh, există un cartonaș albastru, dar atunci când discutăm din perspectiva grupurilor politice, nu se acceptă. Este vorba de opiniile grupurilor politice. Abia după aceea acceptăm cartonașe albastre. Doamna Butone are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mi-e greu să găsesc adevărata plus valoare a acestui text, ținând cont mai ales de numeroasele convenții aplicabile în materie. Nu văd nici interesul acestui formular multilingv care este prezentat ca piatra unghiulară a acestui text și care totuși nu are nicio valoare juridică autonomă, spre marele regret al raportoarei. Uh, Consiliul a redus foarte mult dorințele Parlamentului și ambițiile Parlamentului, care, pentru a își păstra imaginea, a, a introdus clauza de revizuire care permite uh, uh, creșterea domeniului de aplicare a simplificării administrative în viitor. Între timp, pentru a lupta împotriva fraudei și pentru a facilita povara administrativă, acest text uh, vorbește de anumite noi taxe, deși foarte multe țări suferă de austeritatea impusă de Uniunea Europeană. Așadar, constatăm zi cu zi că Schengen este un instrument periculos și irresponsabil la ora la care națiunile europene fac față unei provocări migratorii fără precedent, Uniunea Europeană uh, își revelează încă o dată uh, simțul uh, oportunității cu această uh, inițiativă. Mulțumesc. Aici se încheie intervențiile grupurilor politice și de acum încolo vom putea accepta uh, cartonașele albastre, una pe orator. Acum are cuvântul domnul Fiefca, un minut și 30. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Din fericire, avem, iată, grupuri precum EFDD și Frontul Național în Parlamentul European, care țin cont uh, de drepturile cetățenilor europeni sau dreptul lor de a fi închiși într-o fortăreață dar rămâne izolați. Vă mulțumesc, iată, că vorbiți despre acest drept. Știm că cetățenii europeni însă așteaptă cu totul și cu totul altceva. Știm că cetățenii europeni se bucură că, iată, într-un final, Parlamentul și Consiliul adoptă acte legislative care le ușurează viața cotidiană, pentru că acest regulament ușurează viața a milioane de cetățeni care circulă în întreaga Uniune Europeană. Nu vorbim despre imigranți aici, ci despre cetățeni europeni. Vă rog, lucrul acesta este important. Regulamentul acesta are, într-adevăr, un domeniu de aplicare nesatisfăcător. Domeniul de aplicare ar, ar fi trebuit să fie mai larg, dar este și acesta un punct de pornire, iar cetățenii vor fi mulțumiți de orice fel de încercare de a le ușura viața. Iată, cetățenii europeni nu vor mai trebui să meargă la un traducător autorizat, nu vor mai trebui să primească cine știe ce legalizare, nu mai trebuie să colecteze ștampile și semnături în uh, țara în care ajung. Acest prim pas ne va ajuta să le ușurăm așadar mult cetățenilor europeni viața. Dar acum autoritățile europene trebuie să folosească timpul care le stă la dispoziție într-o manieră eficientă. Trebuie să mergem mai departe de atât. Mulțumim. Urmează domnul Coferati, un minut și jumătate. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, activitatea doamnei Delvaux și a raportorilor din umbră care au colaborat strâns este o chestie extraordinară. Cred că regulamentul acesta e un pas modest în direcția corectă. E vorba de principiul liberei circulații care stă la baza Uniunii Europene. Fără acest principiu, Uniunea Europeană n-ar fi avut șansele pe care le are în acest moment de șansa cetățenilor să se deplaseze liber, fără obstacole. Totuși, sunt două chestiuni care trebuie făcute repede. În primul rând, o chestiune la care v-ați referit. E important ca statele membre să sporească conștientizarea despre existența acestui document. Nu are rost să faci ceva bine și oamenii nu știu că există, pentru că altfel își pierde valoarea regulamentul acesta trebuie să fie pus în aplicare cu repeziciune. Al doilea lucru, care a fost adus în discuție de câțiva colegi care au vorbit înaintea mea, inclusiv domnul Zviețca, este că sunt și alte aspecte care trebuie să fie incluse. Informații care nu sunt incluse în domeniul de aplicare și care sunt importante pentru că sunt legate de cetățenie și sunt, este vorba și de documentele referitoare la întreprinderi. Mă refer la diplome, certificate de, pre, de formare profesională și alte asemenea documente care își ușurează viața și care fac viața să merită să fie trăită. Mulțumesc, domnul Șripec. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de fiecare dată când se reduce povara administrativă asupra cetățenilor europeni. Totuși, mă preocupă faptul că noile definiții și schimbări ideologice sunt uh, introduse în aceste propuneri aparent benigne. Documentele afectate de acest regulament uh, se referă în primul rând la familie și la uh, mariaje și cetățenii sunt preocupați ca aceste noi proceduri să nu impună termeni noi și definiții noi asupra unor state membre. De exemplu, termenul parenthood în engleză, părinte, uh, ar trebui să fie clar mamă și tată, de fapt pentru că uh, certificatul de naștere a unui copil uh, este uh, esențial și termenii mamă și tată sunt sacrosancți. Acești termeni trebuie respectați pentru că toți am fost născuți dintr-o mamă și un tată, formând o familie, o unitate familială, care este foarte importantă în cadrul unei societăți ca a noastră. Într-o societate ca a noastră e nevoie de o mamă și de un tată, ceea ce este un lucru absolut natural, un principiu dat de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Mac, minut 30, vă rog. Vážení kolegové, paní komisařko Jourova. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, doamnă comisar Jourova, în condiții normale, în Parlamentul European, la o a doua lectură, nu votăm un proiect de raport. În circunstanțe normale, acest raport este considerat a fi apro- aprobat uh, și votat doar dacă cineva solicită sau are o obiecție. De obicei, eu sunt cel care vine cu obiecții, dar nu de data asta și vă voi explica de ce. Am promis alegătorilor mei că vor vota împotriva tuturor propunerile lor care au drept scop reducerea uh, liberei circulații, dar consider că această propunere este de ajutor și nu se înscrie în categoria rapoartelor pe care trebuie să le resping. De ce este benefic acest raport? Iată, vine cu o viziune unitară, armonizată asupra unui set larg de documente. Dacă cetățenii noștri vor să se mute într-un alt stat membru, ei nu vor mai fi obligați să vină cu traduceri autorizate ale documentelor lor. Deci, viața lor e mai ușoară. Și în plus, nici statele membre nu mai sunt obligate să cerceteze în detaliu, să evalueze în detaliu documentele prezentate. Consider că acest regulament este un do- o dovadă clară a uh, faptului că guvernele noastre pot uh, colabora între ele prin metoda interguvernamentală. Nu avem nevoie de regulament. Trecem acum la domnul Kaufmann, un doamna cautate. Vă mulțumesc, doamnă preș- domnule președinte. Uh, Regulamentul pe care îl vom vota mâine vizează multe milioane de cetățeni europeni, cetățeni europeni care nu trăiesc în statul lor de origine, ci trăiesc sau studiază într-un alt stat membru. Este un pas în direcția cea bună pentru acei cetățeni europeni care se, vor să folosească libertatea lor de circulație. Pentru că mai devreme sau mai târziu toată lumea are nevoie de uh, Uh, certificatul de naștere sau de uh, carnetul de, de uh, șofer pentru o serie de demersuri oficiale. Ei bine, recunoașterea documentelor emise de anumite state membre în întreaga Uniune Europeană costa până, la, uh, până de curând uh, o mulțime de timp și bani. Iată, acum lucrurile se schimbă. Uh, eliminăm apostila, eliminăm legalizările și autorizările. E bine. Așa trebuie să se întâmple. Și tocmai de aceea nu pot decât să-i sprijin pe toți acei colegi care au spus aici că ar fi trebuit să mergem mai departe. Uh, Asta pentru că nu doar persoanele fizice, ci și companiile ar trebui să profite de pe urma procedurilor simplificate, așa cum de altfel propusese inițial Comisia Europeană. Și lista documentelor care trebuie să fie recunoscute mai poate fi extinsă. Mă bazez pe revizuirea timpurie pentru că aceasta ne va permite să îmbunătățim acest act legislativ. Acest act legislativ este bun, dar este un singur uh, pas uh, în direcția unui spațiu european, spațiu european uh, în care certificatele și documentele sunt unitare și armonizate. Mulțumim, doamna Tomașici. Un minut. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Libera circulație este o libertate fundamentală a Uniunii Europene, iar cetățenii au nevoie să se elimină cât mai multe bariere administrative care le îngreunează viața și munca în alte state membre. Nu sunt de acord cu încercările Comisiei de a rezolva problema uh, șomajului prin promovarea mobilității, pentru că asta înseamnă că condamnăm uh, statele mai puțin dezvoltate la colapsul economic. Dar cred că trebuie să facem cât mai ușor cu putință pentru cel care dorește să se mute. Nici politica și nici administrația nu au dreptul să blocheze drumul unei persoane care iau asemenea hotărâre. În acest context trebuie să maximizăm uh, reducerea uh, birocrației, iar statele membre trebuie să faciliteze procedurile și să asigure totala libertatea de circulație a cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum un cartonaș albastru pentru doamna Tomaseci. Tomasici. Doamna Tomaseci l acceptați? Bun sunt de acord că promovarea liberei circulații prin simplificarea uh, anumitor documente oficiale uh, este o cale pentru uh, a circula cetățenii europeni în piața internă dar nu credeți că atât timp cât avem cinci state membre care nu sunt în schengen chiar cetățenii statelor membre au o problemă cu circulația în piața internă? sua risposta, Răspunsul domnule Tomasic. Da Vă mulțumesc pentru întrebare. Tocmai de aceea am spus că problemele administrative trebuie să fie rezolvate și că ar trebui să ne concentrăm mult mai mult asupra problemelor celor care doresc să-și părăsească propria țară, dar și uh, pentru uh, celor care vor să rămână. Trebuie să le dăm un motiv să rămână în statelor membre. Mulțumesc, doamna Comodini, ca chiar minut și jumătate. Administrațiune modernă te facilită la Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Administrația modernă facilitează uh, accesul la servicii și elimine mecanismele administrative învechite. Vorbim, nu, despre piața unică digitală. Dar, iată, mi se pare că Consiliul nu este conștient de importanța digitalizării în viața noastră modernă. Mă întreb de ce acest regulament se aplică doar la documentele de stare civilă și nu la diplomele uh, de absolvire. Știm că cetățenii care se mută dintr-un stat în altul au nevoie și de aceste documente pentru a se putea stabili în noul, uh, în statul de, uh, de destinație. Ar trebui, ca și aceste documente care vizează pregătirea profesională, formarea, uh, să fie uh, promovate într-o manieră simplificată. De ce nu includem în uh, domeniul de aplicare a acestui regulament și aceste documente? De asemenea, trebuie să ne gândim la companii care ar trebui să fie și ele scutite de birocrație. Vorbim despre unitatea europeană care poate sprijini mediul de afaceri, dar cu toate acestea, nu dăm stimulentele necesare uh, companiilor pentru ca ele să-și, să-și demareze activitățile transfrontaliere. Trebuie și pentru companii să eliminăm birocrația. Bine, simplificarea nu înseamnă lipsa de siguranță. Uh, toate instrumentele digitale ne permit atât eficiență cât și siguranță. Mulțumim, urmează doamna Regner, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Știți cât de greu este pentru un cetățean uh, austriac uh, să se mute la finele vieții sale profesionale în Spania. Ei bine, cetățeanul austriac trebuie să vină cu un document în fața autorităților spaniole care să dovedească că mai este în viață și documentul acesta este esențial pentru ca respectivul uh, individ să își poată percepe în Spania uh, pensia. Ei bine, așa ceva costă, costă timp, costă bani. Și tocmai de aceea trebuie să ne ajutăm cetățenii europeni, trebuie să eliminăm toate aceste uh, uh, element de birocrație. Uh, încercăm să facem lucrul acesta prin intermediul regulamentului uh, pe care îl discutăm în momentul de față. Uh, cu toate acestea nu mergem suficient de departe, așa cum a spus deja doamna raportor. Totuși și acesta este un pas înainte. Într-un final, cetățenii europeni nu mai trebuie să solicite apostilia pentru o serie de documente de stare civilă. În plus, o serie de tineri uh, studiază în străinătate, nu-i așa? Prioritatea noastră a fost întotdeauna aceea de a-i ajuta în acest sens pe tineri uh, ne-am dorit întotdeauna să ajungem la o recunoaștere reciprocă a diplomelor. Ei bine, regulamentul acesta nu ne-a permis să o facem. Este un prim pas, dar ar trebui să mergem și în direcția recunoașterii diplomelor și certificatelor de formare. Vă mulțumim. Urmează domnul Svoboda. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, stimați colegi, în primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei Delvo raportoarea noastră din partea Comisiei Jurii și tuturor celor care au colaborat. Le mulțumesc tuturor pentru eforturi. Compromisul arată posibilitățile pe care le putem folosi. Sunt conștient că fiabilitatea documentelor este un punct esențial pentru foarte toate societățile și sistemele juridice, deci trebuie să ne gândim la toate posibilitățile de a modifica regulile. Totuși, consider că cetățenii așteaptă mai mult din partea Uniunii Europene decât uh, o asemenea modificare și armonizare a normelor treptată și lentă. Așa încât cred că statele membre nu au dorit să meargă mai departe, să meargă atât de departe cât uh, a propus inițial Comisia. Sper că încet, încet, nu numai că vom limita complicațiile, dar vom crea un spațiu comun. Pentru că numai o asemenea măsură va avea un impact real asupra cetățenilor și întreprinzătorilor și îi va convinge care sunt valorile Uniunii Eurip. Domnul Paul Ciachi, un minut și jumătate. Köszönöm, elnök úr. Több mint 10 millió uniós állampolgárjára szabad mozgás. Mulțumesc, sunt peste 10 milioane de cetățeni europeni care profită de ocaziile oferite de libera circulație În fiecare zi, cetățenii se confruntă cu un sistem administrativ, educativ, fiscal și de siguranță socială, de securitate socială care le este necunoscut. Asta pune numeroase dificultăți de ordin administrativ, simplificând uh, procedurile, uh, acest regulament uh, se concentrează pe acceptarea transfrontalieră a documentelor publice privind starea civilă, deci salut această inițiativă Uh, pentru că există câteva sute de mii de documente publice care sunt uh, legalizate sau certificate în fiecare an. Uh, e vorba de o consolidare a încrederii între statele membre care va permite cetățenilor să facă economii și de timp și de bani adevărata valoare adăugată a regulamentului introducerea, este introducerea formularului tip multilingv. Sunt uh, extrem de bucuros uh, de această realizare pentru că ea Eh, presupune că eh, comunitățile care sunt legate de un... Eh, e importantă pentru comunitățile pentru, care sunt legate prin limbă de un alt stat, ca ungar din Slovacia, pot, dacă e necesar, să trimit formulare maghiare, autorităților maghiare, fără să plătesc pentru traducere. Acest regulament este așadar un bun punct de pornire și mă bucur să îl urmez. Mulțumesc, domnul Buda

Vă în domnule președinte. Iată, multe state au renunțat la spațiul Schengen. Vorbim despre uh, simplificarea unor documente pentru a promova libera circulație. Da, e normal, trebuie să ușurăm viața cetățenilor europeni, dar putem face asta renunțând pur și simplu la apostilă. Uh, E drept și documentele privind uh, sau care aparțin persoanelor cu handicap sunt uh, importante, trebuie să fie armonizate. Uh, trebuie să ținem cont și de securitate, e drept. Dar abolirea apostilei este până la urmă un, um, un mare pas, uh, un pas care însă este în detrimentul multora dintre statele care se confruntă cu o scurgere a creierilor, creierelor. Trebuie nu doar să sprijinim libera circulație, ci trebuie să sprijinim cetățenii europeni și statele europene. Domnule, nu este? Ba da, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că această propunere este pro-cetățean și pro-piața unică și are sens să avem uh, formulare standardizate în context multilingv și salut acest regulament ca un exemplu practic uh, de efort ca Uniunea Europeană să funcționeze pentru cetățenii obișnuiți. Cum s-a spus, e doar prima fază uh, referitor la certificate de naștere, certificate de căsătorie și cred că ar trebui să încurajăm Comisia și Parlamentul să fie mai îndrăzneți în următoarea fază, mai ales în ce privește traducerea uh, trecerea la diplome și uh, grade universitare. Știm că o proporție din ce în ce mai mare de cetățeni europeni călătoresc și lucrează în, state, în alte state membre și trebuie să ne asigurăm că uh, transferul lor în aceste țări e făcut cât mai ușor și cu siguranță pentru irlandezii care călătoresc în toată Uniunea Europeană, lucrurile pot fi dificile atunci când li se cer foarte multe documente. Deci a avea aceste documente standardizate într-o formă, într-un formular multilingv uh, are foarte mult sens, dar cred că trebuie să fim îndrăzneți trebuie să fim ambițioși pentru viitor și văd acesta ca pe, ultimul, ca pe primul pas și nu ultimul pas. Mulțumesc, domnul Iacovcici. Domnule Președinte, ringrazio per la buona pronuncia anche. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați pronunțat numele corect. E greu uh, de pronunțat, chiar și pentru italieni. Nu e ușor de pronunțat kljune dokumente svakoga graanina. naravno digitalizacija sustava pentru toi cetăenii digitalizarea sistemului este foarte importantă. În Croația funcționează sistemul e-citizens și funcționează foarte bine și ar, ar trebui să fie ghidul nostru și în alte state membre. Prin acest sistem ar trebui să avem toate documentele pe care le au cetățenii foarte ușor, să începem cu aceste documente cheie, dar să nu ne oprim acolo, să mergem mai departe. Educ, diplomele din sistemul de învățământ, documentele necesare pentru angajare, toate documentele de care au nevoie cetățenii. Să nu ne oprim aici, să mergem mai departe. Mulțumesc. Domnul Sinadinos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Renunțarea la apostilă și la legalizare în cazul anumitor documente elimină multă birocrație și ușurează viața multor cetățeni europeni. Documentele oficiale pot fi obținute rapid și autenticitatea lor poate fi verificată foarte rapid. Dar uh, noile tehnologii ne-ar putea ajuta mult în acest sens și, de asemenea, statele membre trebuie să se asigure că cetățenii lor nu sunt obligați să își piardă timpul și banii în cadrul unor asemenea proceduri. Domeniul de aplicare a acestui uh, regulament este însă prea restrâns, ar trebui să fie extins. Mulțumim, domnul Negrescu.

Acum are cuvântul doamna comisar Iurova și după aceea raportoarea. Aveți cuvântul, doamna comisar. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Compromisul la care ați ajuns cu Consiliul va avea beneficii clare pentru cetățeni. Nu va mai trebui să piardă timp și bani ca să-și uh, autentifice documentele și să li se pună apostila în stata de origine până să ajungă într-un alt stat. Pot să confirm faptul că înțeleg uh, că este primul pas pe un parcurs foarte lung și fără îndoială uh, ne așteaptă multă altă activitate în viitor. Spuneam că este vorba de un parcurs foarte lung care a început uh, acum șapte ani când uh, s-a clarificat foarte clar și s-a prevăzut că trebuie să ne dăm silința să reducem povara administrativă care apasă pe umerii cetățenilor care se deplasează și doresc să trăiască într-un alt stat membru, bucurându-se de libera circulație pe care o asigură Uniunea. Confirm că este și modul în care înțeleg eu lucrurile, și vom folosi clauza de revizuire a regulamentului pentru a desfășura activitatea în continuare. Și vă înțeleg pe toți cei care ați solicitat adăugarea unor documente legate de uh, formarea profesională, de învățământ, de handicap, de întreprinderi, pentru că vrem să încurajăm uh, întreprinderile și întreprinzătorii să se bucure de libera circulație. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut și aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea acestei propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar, și acum are cuvântul doamna Delvo, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi de toate să le mulțumesc tuturor raport, autorilor din umbră pentru contribuția lor. Și, de asemenea, vreau să îi cer scuze domnului Rapcai, pentru că, iată, nu am reușit să salvăm acel raport ambițios pentru care reușise să câștige majoritatea Parlamentului European. Trei uh, comentarii am de făcut. Într-adevăr, regulamentul acesta este oarecum modest, dar sper din tot sufletul că alți pași vor urma. După aceea, în al doilea rând, platforma IMI, care creează o rețeală, rețea între administrațiile statelor membre, uh, este un mare pas înainte. Permite un uh, schimb direct de informații și este, de fapt, un uh, instrument esențial de combatere a fraudei. Deci, iată, nu mai e nevoie de o apostilă pentru verificarea validității unui document. Uh, al treilea comentariu. Sunt convinsă că acest regulament este un pas mare înainte în cazul în care va reuși să recimenteze încrederea între statele membre. Avem nevoie de așa ceva în cazul în care dorim un spațiu unic european al justiției și în cazul în care ne dorim să promovăm libera circulație în Europa. Iar acum, în final, Doamnă comisar, uh, permiteți-mi să spun că nu abandonez speranța că în curând vom avea o propunere în fața noastră, o propunere care să meargă mai departe decât aceasta pe care o discutăm. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, uh, doamnă Delvo. Felicitări pentru eforturile depuse. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi,